anunțuri în ceea ce privește deciziile mai multor comisii, în ceea ce privește mm, uh, negocierile interinstituționale în conformitate cu regula 69C, anunțat mm, la deschiderea sesiunii din, uh, de luni, 16 aprilie. Am primit solicitări de vot mm, de la socialiști, GUE, Verzi, uh, privind decizia Comisiei ITRE de a intra în negocieri interinstituționale în baza raportului privind statisticile comerciale europene, raportorul fiind domnul Lewandowski. De asemenea, am primit